viitoare. Vă mulțumesc tuturor pentru interesul acordat și pentru sprijinul în această cauză comună pentru care luptăm cu toții. Mulțumesc, doamnă comisar. Am primit șapte propuneri de rezoluție și pentru a încheia dezbaterea. Dezbaterea este încheiată. Vom începe imediat votul și trecem acum la voturi. Mrs. Gomez, I will take... Doamna Gomes, vă dau cuvântul înaintea votului pe raportul privind Indonezia. Așadar, trecem acum la votul la șase moțiuni de rezoluție privind situația din Republica Democratică Congo. Vom vota moțiunea comună de rezoluție. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Amendamentul este respins. moțiunea uh, comună de rezoluție. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, se pare că a existat o eroare administrativă în ce privește lista vorbitorilor privind moțiunea de rezoluție la Indonezia, așadar, în mod excepțional, îi dau cuvântul doamnei Gomes pentru un minut aveți cuvântul mulțumesc foarte mult, uh, președinte. Am trăit în Indonezia și iubesc Indonezia. Cunosc foarte bine progresele extraordinare pe care Indonezia le-a făcut de la primele alegeri libere din 1999 în ce promovarea libertăților civice democratice. Cred că în Europa trebuie să, uh, să punem valoare pe acest lucru și cred că facem acest lucru. Apreciem că uh, societatea indoneziană, cea mai mare națiune musulmană din lume, a adopt, adoptat uh, valorile democrației, pluralismului, toleranței, fie etnică, lingvistică, religioasă sau politică. Și asta face Indonezia mai puternică și mai uh, plăcută în lume. Aș spune că uh, seamănă foarte mult cu Europa, Europa pe care mi-o doresc eu. Dar în Indonezia, ca și în Europa, vedem că extremiștii și uh, fanaticii promovează bigotismul și intoleranța și asta se vede în crime cum sunt cele împotriva uh, membrilor sectei Ahmadiyya sau oamenilor din Papua. Chiar și în Indonezia, unii extremiști pot fi folosiți de uh, organizații extremiste care doresc să submineze sistemul democratic și acesta este încă un motiv pentru care extremiștii pot, trebuie să fie combătuți politic și ideologic și crimele lor trebuie să fie uh, pedepsite exemplar și sper că poporul și guvernul indonezian vor citi această rezoluție ca pe o exprimare a îngrijorării pentru victime și o expresie a solidarității și încurajării tuturor acelor oameni curajoși din societatea civilă indoneziană, din guvern, din parlament, din sistemul judiciar, din mass media, care luptă împotriva acestor criminali și pentru sfârșitul impunităților. Și aș vrea doar să reamintesc că uh, Suciwati, văduva marelui uh, uh, luptător pentru drepturile omului uh, care a fost ucis acum câțiva ani și uh, nici acum autorii acestei crime nu au fost traduși în fața justiției. Acum vom vota rezoluția comună uh, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, adoptat în mod clar. Trecem acum la votul a șase moțiuni de rezoluție privind India. Supun mai întâi la vot moțiunea de rezoluție a grupului EFD. Cine este pentru această moțiune? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge în mod clar. Și acum moțiunile comune de rezoluție. Moțiunea comună. Nu, scuzați-mă, cred că am mers prea repede. Mai întâi, amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, moțiunea comună de rezoluție, vot cu apel nominal, votul este deschis. Ați votat cu toții, votul este închis și moțiunea este adoptată. Procesele verbale ale acestei ședințe vor fi supuse aprobării plenului Parlamentului la următoarea ședință. Dacă nu sunt obiecții, voi transmite rezoluțiile adoptate astăzi persoanelor și instituțiilor numite în aceste rezoluții. Și această ședință a Parlamentului European este